Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor! Așteptam să mai sosească și alți colegi, însă nu mai aștept, vreau să începem. Doamna președintă ni se va alătura puțin mai târziu și până atunci voi prezida eu întrunirea noastră. Înainte de toate, astăzi avem 11 limbi de lucru. Așa zis, româna ar fi fost... Uh, s-ar fi renunțat la română astăzi, ori s-ar părea că nu. În ceea ce privește cartelele de vot, pe la orele 5 și jumătate vom trece la vot, deci vă rog să vă asigurați că până atunci aveți cărțile de vot. The following minutes are published on the CON website uh, from the meeting 12:13. Uh, um, trebuie să adoptăm înainte de toate o, um, procesele verbale ale întâlnirilor din 12 octombrie, 27 octombrie și 7 noiembrie. Astăzi avem uh, oaspeți uh, special alături de noi, doamna comisar Marian Thyssen, comisar pentru ocupare, căreia îi urăm bun venit. De asemenea, îi urăm bun, bun venit doamnei Iliane Ivanova, de la Curtea de Conturi, responsabilă cu aceste capitole de astăzi. Viviani se va alătura puțin mai târziu, deci începem fără raportor. Deci, pentru aceste capitole voi, voi da cuvântul doamnei Iliane Ivanova, membru al Curții de Conturi, care ne va prezenta, deci, uh, raportul anual 2015, capitolele respective despre care s-a vorbit. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere să mă regăsesc astăzi în uh, Comisia Cont și să vă vorbesc despre capitolul 6 al uh, raportului de descărcare 2015. Vă voi prezenta rezultatele și concluziile raportului nostru, dezvoltările economice din ultimii ani au dus la provocări mari în sectorul social, în mai toate statele membre, în ceea ce privește ocuparea, uh, riscul de sărăcie și de excluziune socială, iar astăzi, mai mult decât oricând, administrațiile încearcă să găsească soluții la aceste probleme, direcționând cât mai multe fonduri către aceste domenii de politică și rezervele financiare trebuie prioritizate și uh, gestionarea financiară să fie cât mai sănătoasă cu putință. Voi vorbi înainte de toate de chestiunile legate de reglementare și apoi um, de performanțe. În 2015, în, uh, ca, în um, ceea ce privește coeziunea, s-au um, cheltuit 10,3 miliarde euro. Aceste fonduri au fost implementate prin cadrul uh, programelor multianuale și gestionarea este împărtășită între Comisie și statele membre. Pentru FSE, marele risc uh, are de-a face cu um, investițiile imateriale și implicarea unor parteneri destul de mici în implementarea um, programelor, lucru care poate duce la um, chestiuni de neconformitate atât la nivel național cât și la nivel european. S-au declarat cheltuieli ineligibile și deci acestea nu au fost acceptate. Prioritățile sunt uh, diferite, mai ales către sfârșitul perioadei de programare. Trebuie să se asigure controle în ceea ce privește gestionarea financiară și în același timp absorpția fondurilor trebuie să se facă cât mai repede cu putință. Dar acest lucru se poate face pe spezele controalelor. În 2015 am avut 223 de tranzacții dintr-o gramă largă, MFF 1B. 44 dintre acestea au avut de-a face cu uh, proiecte FSE, am avut controle interne, uh, inclusiv din partea comisiei și uh, raportul privind uh, ocupare și incluziune socială. Rata de eroare generală pentru 2015 pentru MMF este de 5,2%, care se bazează pe cele 23 de arii cuantificabile. Din cele 223 de uh, Um, zone, mai multe au fost acoperite de această rată de eroare. În FSE, um, raza de, um, rata de eroare este de 13%. În cadrul acestui capitol aș sublinia anumite ă, chestiuni care sunt importante pentru politicile sociale și anume, în primul rând, o evoluție pozitivă și anume, în ultimii patru ani nu s-au detectat niciun fel de erori cuantificabile în ceea ce privește opțiunile de cost. Further simplification measures such as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 om heel wat jobs uh, te helpen creëren. In samenwerking met, uh, met de privé overigens. Dat is het, uh, Martina. Thank you very much. Uh, I don't have other shadows of reporters here, so members uh, who are here on the list, Tomáš Dechovský, please. Děkuji, uh, paní předsedající. Uh,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 Thank you very much, Madam Commissioner. I think that you will have another round of answers because now I will pass the floor to our reporter, Mr. Zeller, and maybe he will have some other questions directly to you. So, uh, Mr. Zeller, please, the floor is yours. Vielen Dank, <clears throat> Frau Vorsitzende. Und äh, ich bitte um Entschuldigung, dass ich erst äh, zu spät zur Ausschusssitzung gekommen bin. Allerdings höhere Mächte, wenn wir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 what there anything in, uh, uh, in those reports you would like take forward in your future activities at uh, the European Court of Auditors? Thank you very much. Ich möchte gerne noch andere Kollegen dazu nehmen. Ums Wort gebeten hat die Kollegin Pitera. Bitte schön.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 uh, member, and it, their mandate come to renewal, up for renewal in 2017, and at that time we will look at the possibility of increasing the number of external members to this Audit Progress Committee. Genau. Dankeschön. Ähm, wissen Sie, wenn ich das Audit Progress Committee anschaue, dann ist es ein wichtiges Gremium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 würde diesen kleinen Bericht wirklich lieber lesen als manch anderen Bericht, den wir bekommen. Dankeschön für die Antwort. Madam Chair, the Audit Progress Committee reports to the College. So it's, it's, a, it's a committee which is there to ensure that the recommendations from the Internal Audit Service are properly followed up and implemented. In case this is not